reuniunea plenară a Parlamentului întreruptă pe data de 15 ianuarie. Procesul verbal și textele adoptate în reuniunea din 15 ianuarie